Sprostowanie. Właściwa komisja przesłała następujące sprostowanie. O clarificare. O clarificare la un text adoptat de Parlamentul European privind directiva Parlamentului European și a Consiliului din 31 uh, aprilie din 23 aprilie 2008 privind uh, creditul acordat consumatorilor și regulamentul 28 100 2, conform articolului 216, această rectificare se consideră adoptată dacă nu uh, în, decurs de, în decurs de 48 de ore vor fi 40 de parlamentari care să protesteze împotriva acestei rectificări.